Bună dimineața, dragi colegi. Începem ședința noastră cu punctul 6 de pe ordinea de zi înspre un sistem uh, TVA definitiv și combaterea fraudei în materie de TVA. Raportor este Werner Langen. El își va prezenta proiectul de raport. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul, proiectul de raport pe care îl aveți în fața dumneavoastră se ocupă cu uh, comunicarea Comisiei din 7 aprilie privind planul de acțiune privind TVA-ul. Am, înainte de acest proiect de raport, am uh, fost de acord să discutăm uh, frauda de TVA. Domnul Moscovici a venit cu un plan de acțiune care, da, merge în direcția cea bună, însă nu rezolvă în totalitate problemele principale uh, în ceea ce privește TVA-ul, și anume frauda de TVA estimată la 170 de miliarde de euro pe an. TVA-ul este în toată Europa o sursă de venit foarte importantă, aduce 7% din produsul social, din venitul social brut și și un trilion de euro și cu 17% fraudă, um, acest uh, procentaj de asemenea nu scade cu timpul um, și ar trebui uh, această fraudă să fie combătută de ani de zile, dar uh, rezultatele se lasă așteptate. În proiectul de raport pe care îl aveți, avem, am făcut unele propuneri cu um, restricțiile formale aferente, am să mă refer la câteva lucruri. Din 1993, în directiva TVA, este prevăzut ca cât de curând să se introducă un sistem definitiv. Au trecut 23 de ani de atunci și nu s-a introdus nimic. Deci, domnul Moscovici, Moscovici cu obiectivul său 2018, deci după 25 de ani, să zicem că nu mai putea să se lase așteptat. Sistemul până acum, din cauza fraudei, nu putem spune că a funcționat foarte bine. Există expertize științifice și există o, un raport științific uh, cuprinzător care a menționat uh, cinci alternative posibile care să și înlăture frauda și să reducă birocrația. Din aceste cinci alternative, domnul Moscovici a propus numai două dintre ele um, și trebuie să discutăm despre asta. Constatăm însă că în trecut cooperarea între statele membre a fost oricum, dar nu bună. Nu a existat o cooperare um, suficientă. Exista posibilitatea acestei fraude de tip carusel. Uh, ți se rambursa rata de uh, TVA într-o țară și uh, erai de negăsit într-o altă țară. Chiar și în acest domeniu, mai ales în acest domeniu transfrontalier, numai 50 de miliarde se estimează frauda TVA. Statele membre pur și simplu nu și-au făcut uh, treaba cum trebuie. De aceea, pe bună dreptate, domnul Moscovici a propus să se folosească tehnologii moderne pentru uh, a uh, transmite informațiile în timp real dintr-un, dintr-un stat într-altul, nu cu întârziere, care permit ca utilizatorul final să plătească tot, pentru că TVA-ul se plătește de, uh, ca utilizatorul final, mă scuzați, să dispară, pentru că acesta plătește uh, TVA-ul până la urmă. Apoi, se vorbește despre taxarea în țara de origine. Acum, se uh, practică taxarea în uh, locul în care ajunge la utilizatorul final. Acolo se aplică TVA-ul. Este un sistem neutru din punct de vedere al concurenței, însă intenția de a introduce taxarea în țara de origine poate fi uh, realizată numai dacă diferența între ratele de TVA nu este prea mare între statele membre. Mi-amintesc că acum 15 ani a existat o dezbatere și Comisia propusese ca între rata maximă și rata minimă de TVA să fie maxim 4% pentru a nu se uh, distorsiona concurența pe baza principiului țării de origine. Uh, principiul țării de origine nu are unanimitate și decizia este la Consiliu uh, cu unanimitate. Urmează apoi următorul uh, subiect și anume ratele mm, reduse de TVA acestea sunt parțial uh, tradiționale. Și um, ultima um, bucurie a fost uh, taxa pe uh, tampoane, pe absorbantele pentru femei, care urma să aibă o rată de TVA de 0%. Și vă amintiți și acum, uh, bun, uh, putem să ne punem întrebări de ce furnizarea de uh, medicamente veterinare în Irlanda este scutită de TVA sau furnizarea de organizații, de mm, um, aparate radio către ONG-uri care um, ajută nevăzătorii. O listă întreagă și cel mai important ar fi ca statele membre să cadă de acord asupra unui cadru comun, nu o rată comună a TVA-ului, ci uh, un cadru de scutiri sau uh, reducere de TVA. Curtea de conturi a făcut o propunere uh, Curtea de Justiție a spus că rata, de, de, rata redusă de TVA nu poate fi folosită pentru Uh, a stabili politici, ci uh, poate fi aplicată numai la alimente. Apoi mai avem o nouă problemă și anume cum se face uh, furnizarea sau tranzacția digital sau în, față în față. Și Curtea Europeană de Justiție a impus o rată de TVA egală la tranzacțiile digitale ca și la celelalte, în cazul Amazon Luxemburg. Propunerea de a avea un sistem de, ta- de taxare inversă este următorul, um, următoarea propunere, următorul punct. Acesta ar însemna că până, ca și până acum, utilizatorul final plătește TVA-ul, însă în etapele intermediare uh, unde există birocrație mare, uh, controle multiple, um, toate aceste etape ar fi reduse uh, pentru, în statele membre și mai ales pentru IMM-uri, ar fi ceva foarte bun, dar ar necesita o cooperare, ar, al, o cooperare a autorităților de supraveghere și de control. Acest sistem de taxare inversă s-a introdus în domenii în care a fost constatat un nivel ridicat de fraudă. Există o solicitare a guvernului ceh, sprijinită de președinția neerlandeză, um, pentru a sprijini și pentru a evalua în mod pozitiv acest sistem de taxare inversă, ceea ce nu se poate spune și despre comisie. Deci, um, mi se pare că ar trebui verificată această propunere de taxare inversă bazată pe principiul uh, țării uh, în care se vinde uh, produsul final. Apoi, problema IMM-urilor. Acestea nu au atât de multe variante ca și marile întreprinderi. practic, uh, aceste uh, întreprinderi își plătesc uh, taxele și TVA-ul în, la timp, însă pentru rambursare se, se ne, uneori chiar se negociază și cred că acest lucru trebuie îmbunătățit. La 23 de ani, după introducerea sistemului TVA, mi se pare esențial ca în chestiunile cheie și statele membre nu au dovedit că pot rezolva aceste probleme, e bine, mi se pare că și aici trebuie să avem uh, o procedură ordinară de codecizie între uh, Parlament și uh, Consiliul și să nu avem uh, unanimitate pentru că aceasta pe termen lung a împiedicat combaterea fraudei TVA. Și o ultimă idee. Nu îmi doresc sub nicio formă să intervin în competențele naționale în stabilirea ratei de TVA și deci să se stabilească o rată de TVA la nivel european. Însă avem nevoie de cooperare, de uh, armonizare și de utilizarea metodelor uh, moderne. În plus, uh, trebuie să sprijinim statele membre, pentru că cei care fac fraudă sunt atât de pricepuți încât până la urmă uh, contribuabilii obișnuiți și consumatorii uh, duc ponoasele. Mulțumesc! Thank you very much to the rapporteur. Mulțumesc raportorului. Din partea SND, uh, Eliza Ferreira. Vorbesc uh, în numele raportorului din umbră, domnul Zani, care nu poate fi prezent astăzi aici, pentru că uh, are treburi importante în afara Bruxellesului. Prin urmare, m-a rugat să vorbesc în numele lui. Ceea ce este o plăcere pentru mine. Eu cred că acest subiect este unul foarte important, într-adevăr. Salut raportul uh, domnului uh, Langen pentru că acesta răspunde unui obiectiv cheie și anume Parlamentul împreună cu Comisia ar trebui să poată să lucreze pentru a pune capăt unui sistem care astăzi este complet uh, inacceptabil. Este vorba despre un sistem uh, de fraudare pe scară largă a TVA-ului. Cred că obiectivul cheie ceea ce trebuie noi, practic, să realizăm, ceea ce trebuie să construim împreună, este o poziție forte pentru a putea pune capăt unui regim de tranziție care deja durează de 23 de ani. Trebuie să schimbăm cu totul modul în care gestionăm TVA-ul. Și asta pentru a pune capăt uh, scandalului reprezentat uh, de uh, frauda TVA și a taxării indirecte în general. Împreună cu Comisia, Comisia noastră trebuie să lucreze din greu. De-a lungul uh, timpului ne-au parvenit mai multe studii care propuneau soluții la această problemă. Comisia acum a integrat o parte dintre aceste sugestii și cu toții știm de ce. Însă trebuie să ne uităm și la detalii, multe lucruri mai trebuie rafinate, îmbunătățite, astfel încât aceste schimbări uh, să uh, schimbe lucrurile la fața locului. Sunt de acord uh, cu raportorul că trebuie să fim foarte atenți, că n-ar trebui să punem o povară prea mare din perspectivă birocratică asupra IMM-urilor. Trebuie să fim uh, foarte atenți și trebuie să discutăm toate detaliile, așa cum se cuvine, cu Comisia pentru a ne asigura că există o schimbare fundamentală în uh, modul în care tratăm TVA-ul. Ar trebui să mai spun și că uh, în ceea ce privește produsele care beneficiază de o rată redusă a TVA-ului, trebuie să reținem faptul că avem mai multe opțiuni la îndemână care trebuie cântărite foarte bine. E clar că aici există uh, și aspecte foarte delicate cum ar trebui să tratăm uh, produsele de bază care deocamdată sunt uh, acoperite de rate ale TVA-ului mari în anumite state sau uh, total uh, neacoperite de rate la TVA în alte state. Trebuie să ne cântărim bine opțiunile atunci când vorbim și despre educație și cultură. N-ar trebui însă să investim toate eforturile noastre în legătură cu acest subiect. N-ar trebui să uh, pierdem din vedere frauda și evaziunea fiscală, care sunt chestiunile absolut cheie care trebuie să uh, canalizeze toate eforturile noastre. Trebuie să subliniez încă o dată faptul că uh, procesul de luare a deciziilor în materie fiscală în Uniunea Europeană este încă un mare obstacol în calea progresului pe care ni-l dorim. Și asta atât în legătură cu taxarea directă, cât și în legătură cu taxarea indirectă. Cred că a venit acum momentul să ne dăm seama că din cauza pieței unice și din cauza uh, monedei unice trebuie să ne uh, accelerăm eforturile. Trebuie să ne gândim uh, ce facem și legătură cu tratatele, pentru că uh, Uniunea Europeană, așa cum funcționează ea în momentul de față, reprezintă uh, poate uh, anumite probleme pentru cetățeni. Domnul De Luca. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de acord cu antevorbitoarea mea. În ceea ce privește TVA-ul, este necesar să acționăm, deoarece dimensiunea fraudei este enormă. Nu știu de unde vin cifrele de 170 de miliarde, dar în orice caz ordinul de mărime este uh, îngrijorător, îngrijorător și probabil trebuie să mai calculăm plus minus vreo duzină de miliarde pentru uh, a avea o idee mai bună, dar în, în orice caz este clar că este nevoie să se acționeze. Salut uh, faptul că Comisia a propus un plan de acțiune, după totuși o perioadă destul de lungă, um, criticată și de <laughs> antevorbitorii mei, de perioadă de 23 de ani. Uh, Mă bucură și faptul că Comisia a decis să uh, nu adopte principiul statului de origine. Mi se pare um, poziția cea bună, după cum a spus domnul Langen foarte bine, este posibilitatea neutră din punct de vedere a um, concurenței. Principiul țării de origine nu ar fi oferit această posibilitate. Și mi se pare important că faptul că Comisia de la bun început a făcut această alegere. De asemenea, uh, salut faptul că Comisia uh, dorește să aplice acest principiu în regulamentul final. Domnul Langen a vorbit și despre faptul că există expertiză și de studii științifice care uh, enumeră mai multe uh, posibilități uh, pentru un nou uh, sistem TVA și a menționat și faptul că Comisia a ales să ignore trei dintre aceste posibilități. Uh, mă bucură faptul că domnul Langen face referire în raportul său că această decizie a Comisiei este problematică și că este important să se ia în considerare și alte posibilități, mai ales în ceea ce privește colectarea, um, inclusiv uh, taxarea inversă mi se pare că a fost pe nedrept uh, eliminată și cred că uh, domnul Langen ar putea foarte bine să fie ceva mai curajos și nu numai să solicite ca celelalte uh, alternative să fie uh, analizate. Parțialele au și fost puse în aplicare uh, în practică. Deci, cred că pur și simplu ar trebui să uh, sprijinim ideea acestei taxări inverse. Cred că putem face o separare între o decizie uh, privind criteriile fundamentale uh, între principiul țării de origine uh, și principiul țării care este destinația finală și alte elemente. Deci putem Uh, să alegem principiul uh, țării destinație finală și apoi să vedem dacă taxăm uh, invers sau nu. Și statele membre trebuie să poată alege. Având în vedere și că este nevoie de unanimitate pentru schimbarea reglementărilor TVA, eu aș propune să se acorde cât mai multă flexibilitate statelor membre. Și ne, trebuie să vedem și ce, ce, ce ar însemna dacă unele țări ar face taxare tradițională și celelalte taxare inversă. Ce încredere există în comerțul cu amănuntul în diferitele țări, ce posibilități și probabilități de fraudă există în fiecare țară. Toate aceste lucruri trebuie să fie um, analizate, însă uh, trebuie să fie lăsate la latitudinea statelor membre. Și de asemenea, aș solicita Comisiei nu să prevadă toate uh, alternativele, pentru că o propunere legislativă trebuie totuși să meargă într-o anumită direcție. Deci să nu uh, prevadă toate posibilitățile în procesul legislativ, ci să vină cu o direcție clară și direcția aceasta să fie flexibilitate și capacitatea de luare de decizii la nivelul statelor membre în ceea ce privește colectarea. În ceea ce privește ratele reduse de TVA, aș uh, spune că statele ar trebui să poată să stabilească rata de TVA așa cum doresc ele să o facă Bineînțeles, din motive de transparență al pieței, ar trebui să se reducă numărul ratelor TVA reduse și să se ajungă la un uh, sistem cât se poate de unitar de uh, taxare în interiorul statelor membre pentru a reduce um, costurile suplimentare pentru IMM-uri. Și apoi, la final, uh, sunt împotriva unei modificări a tratatelor care să schimbe principiul unanimității. Taxarea este în competența statelor membre, se poate face foarte mult rău dacă Uniunea Europeană uh, adoptă astfel de poziții. Domnul președinte, nu discutăm uh, tratatele în acest raport. Domnul Luche, da, deci această parte a raportului nu aș sprijini eu și Uh, nu aș susține sub nicio formă schimbarea uh, tratatelor. Domnul Lieze, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că acest raport este unul bun și aș dori să mulțumesc raportorului și uh, celorlalți colegi. S-au spus multe deja în această dezbatere, pot să fiu de acord cu majoritatea opiniilor exprimate. Cu siguranță, proporția fraudei este scandaloasă nu am uh, reușit să rezolvăm deocamdată această problemă. Cum spunea și uh, raportorul, trebuie să existe verificări, există și o inițiativă a președinției uh, cu privire la uh, taxarea inversă și acestea sunt uh, singurele eforturi la care am asistat uh, recent. Prin urmare, ar trebui nu doar să facem studii în legătură cu acest subiect, cum s-a spus, ci ar trebui să punem presiuni uh, pentru a avea proiecte pilot, cum se întâmplă și în cazul Consiliului, în legătură cu procedurile de taxare inversă. De asemenea, cred că această abordare ar reduce povara de pe umării întreprinderilor uh, mici și mijlocii atunci când e vorba despre uh, administrație. Cred uh, că o mai bună cooperare între statele membre la nivelul administrației se impune. abordarea generală și sugestiile comisiei. E bine, în legătură cu acestea, cred că dacă dăm mai multă libertate statelor membre pentru a decide asupra ratelor lor reduse, uh, e un pas în direcția cea bună. Per ansamblu, cred că ne, avem, ne aflăm pe direcția cea bună și aș dori să mulțumesc încă o dată raportului și colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte! Uh, Paloma López Bermejo din partea CUE. Bună ziua, domnule președinte. Mulțumesc. Uh, sistemul TVA este ineficient și incorrect și trebuie reformat. Suntem de acord cu raportorul și cu comisia. Însă problema aceasta nu este doar una administrativă, ci și una de natură politică care necesită o reflexie asupra modului în care putem folosi acest text, uh, mai ales în ceea ce privește impactul uh, social. Uh, utilizarea redusă a TVA-ului pentru bunuri de larg consum este absolut necesară. Asta pentru a face accesul la bunuri de bază mai democratic. De asemenea, trebuie să existe taxă uh, Uh, sporite pentru bunăstare și pentru bunurile de uh, lux. Ne dorim o taxă progresivă. propunerea Comisiei este ambiguă. Pe de o parte, dorește extinderea sistemului actual, care nu este foarte clar în ceea ce privește uh, această taxă, și în același timp își dorește alt tip de guvernanță în trecut acest sistem n-a făcut altceva decât să crească inegalitatea între contribuabili din cauza naturii agresive a acestei taxe și din cauza uh, um, fraude pe care o practică marile companii. Există foarte multe măsuri însă care pot fi adoptate. Probabil cea mai importantă uh, este una legată de dorința politică de a pune capăt uh, fraude. Mai sunt și alte măsuri, printre acestea uh, pot să spun că esențial este să consolidăm administrația uh, fiscală din statele membre și inspecțiile fiscale. Acest lucru este necesar dacă dorim să luptăm cu frauda. Ori Europa uh, a dat dovadă că uh, a făcut până acum doar uh, inspecții de proastă calitate care sunt incompatibile cu uh, legea, cel puțin în țara mea. Mulțumesc. Uh, doamna Scott Caton din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm câteva uh, elemente din planul de acțiune al Comisiei și împărtășim uh, cu siguranță obiectivul Comisiei de a reduce frauda fiscală în Uniunea Europeană, uh, asta fără a spori costurile administrative pentru întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri. Avem acum un sistem complex, uh, heterogen uh, și asta nu doar în ceea ce privește ratele uh, acestor taxe. Prin urmare, susținem un sistem european al TVA-ului. Credem că sistemul propus de către Comisie merge în direcția cea bună, deși avantajele și dezavantajele trebuie evaluate cu atenție. Ghișeul unic, care reprezintă temeiul uh, acestui nou sistem și care uh, va permite sistemul să funcționeze, trebuie să învețe de pe urma experiențelor negative uh, care există în legătură cu ghișeele unice în ceea ce privește accesul la serviciile digitale. Acest lucru este valabil în Legatul Unit și în alte state. O excepție pentru micro-întreprinderi care sunt atât de Uh, mici încât costurile uh, pentru folosirea unui ghișeu unic uh, sunt nejustificate, s-ar impune pentru că aceste întreprinderi altfel ar, n-ar mai putea avea acces la comerț cu întreprinderi din alte state. Avem nevoie de un sistem de asistență și de compensații pentru a permite acestor mici întreprinderi să se adapteze la noul sistem. De asemenea, IMM-urile trebuie implicate puternic în dezvoltarea acestui pachet care le vizează rata redusă a, textilor, a taxei pentru anumite bunuri um, este o idee bună. Comisia propune două idei, uh, fie să re- se revizuiască lista actuală a produselor, fie să se ofere flexibilitate statelor în a-și alege rata taxei, uh, nivelul taxei și uh, produsele. Noi ne dorim să existe puține excepții și o mai mare armonizare, însă, pe de altă parte, credem că este necesar ca anumite state să păstreze anumită uh, libertate, să-și adapteze nivelul taxelor, uh, răspunzând la prioritățile naționale culturale. Principiul subsidiarității mă gândesc la principiul uh, precauției, dar vreau să zic principiul subsidiarității, ei bine, aici sugerăm o abordare uh, hibridă în care să luăm în uh, calcul uh, exceptarea anumitor uh, uh produse uh, de la plata TVA. Mă refer aici, de exemplu, la uh, materiale de izolație sau la tampoane indiferent care ar fi uh, forma pe care ia sistemul, ideea ar fi să nu sporim uh, concurența între uh, state în ceea ce privește taxele, ar trebui să existe un acord din această perspectivă între state în Consiliu. Noi credem că este loc și de coordonare a politicilor de TVA ale statelor membre. Uh, pot uh, să se ofere stimulente pentru a se consuma, consuma anumite produse în favoarea mediului și a sănătății umane și uh, în același timp se pot descuraja, se poate descuraja uzul anumitor produse dăunătoare. Această abordare a fost luată în calcul în studiile pe care Comisia le-a făcut din 2008 încoace. Acum există negocieri semnificative în Consiliu în legătură cu acest subiect și cred că e momentul să punem acest subiect din nou pe agenda noastră politică. Marco Țani nu e prezent. Barbara Couple. Nu te la cash de aia atunci. Domnul Ocumar. Mulțumesc, uh, Aș dori să mulțumesc și eu uh, raportorului domnului Langen. Vreau să fac câteva comentarii. Dacă nu luăm în calcul mici antreprenori și abilitatea lor de a acționa pe piața digitală, atunci vom pierde în două feluri. Mai întâi, vom pierde comerțul digital și nu vom consolida piața internă, dar pe de altă parte vom pierde venituri din TVA. Pentru că dacă avem de-a face cu un uh, sistem complicat, uh, nu putem uh, gestiona frauda. Dacă avem un sistem foarte complicat, pe de altă parte nici antreprenorii nu pot să-i facă față. Cred că este extrem de important, așadar, să avem o abordare care să ne elibereze de multe dintre problemele uh, care astăzi uh, pun obstacole în calea dezvoltării uh, unor IMM-uri. Eu m-aș bucura să consolidez contribuția noastră aici. Cred că a venit vremea să tratăm aceste probleme. Mulți, uh, chiar și în comisie, au observat că este această problemă, dar nu s-au ocupat de ea. Noi nu putem solicita să avem uh, o piață digitală unică, funcțională și competitivă dacă uh, nu rezolvăm aceste probleme și dacă nu avem grijă ca fiecare antreprenor să poată face față sistemului complicat al TVA-ului. Simplificarea e necesară pentru a lupta cu frauda fiscală și pentru a spori comerțul digital. Vă mulțumesc! Mulțumim! Beres. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă raportor. Îmi cer scuze că nu am auzit la, uh, prezentarea noastră, dar uh, sunt uh, familiarizată cu dosarul. Trei observații am. Prima, din păcate, această problemă nu este una nouă și miza fraude carusel este o problemă pe care o cunoaștem foarte bine. Am avut deja ocazia să analizăm în trecut acest lucru. Văd că astăzi Comisia Europeană are voința de a aborda această problemă în mod serios, așa cum o face și cu problema evaziunii fiscale la nivel general pe toate uh, sectoarele. Cred că trebuie să o susținem în acest demers și să mergem mai departe. Dar nu putem face acest lucru dacă nu lucrăm pe toate fronturile deodată. Deci, inclusiv uh, împotriva evaziunii fiscale, dar fără să distrugem forța pieței interne. Și, pe baza acestui element, vreau să fac trei observații. Prima ține de adaptarea sistemului TVA la economia modernă, la lumea digitală și la nevoia de a pune la, în funcțiune acele mini-ghișeuri unice, cred că propunerea Comisiei în această direcție merge, este potrivită. Uh, în al doilea rând, obiectivul nostru este să conservăm cu orice preț uh, piața unică. Și în ceea ce privește Gunnar Otmar, cred că uh, problema IMM-urilor trebuie luată foarte în serios, iar cei care întreprind un proiect pilot de autolichidare care face ca toată sarcina probei să cadă um, utilizatorului final. Uh, acest lucru merge împotriva pieței interne, dar și împotriva recomandărilor BEPS și OCD pe care le susținem în alte dosare. De aceea vă cer să fiți foarte atenți. Nu putem să ne limităm la o logică strict națională în ceea ce privește singurul impozit veritabil european pe care îl avem. Cred că există alte mijloace propuse de comisie cu care putem lupta împotriva acestei fraude carusel și pe acestea trebuie să le privilegiem uh, în loc să distrugem unul dintre piedestalele pieței interne. În al treilea lucru mai este și problema timpului. Cred că trebuie să lăsăm suficientă flexibilitate pentru a putea întrerupe distorsiunile de concurență induse din cauza regimului de TVA existent și care nu pot fi acceptate așa cum sunt în prezent. Și raportorul nu se poate uh, aștepta să fiu de acord întru totul cu aliniatul 28. Mulțumesc, președintele. Acum dau cuvântul comisiei. Domnul Raponi, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte. O să încerc să fiu succint, chiar dacă s-au adresat multe întrebări. Înainte de toate, planul de acțiune are ca scop uh, acela de a obține din partea Consiliului recomandări clare. E momentul să luăm o decizie. De aceea se abordează mai multe subiecte. Lupta împotriva fraudei, cu măsuri așa zise convenționale, iar aici Comisia propune consolidarea cooperării administrative între statele membre, fiindcă aceasta nu funcționează bine. Raportul Curții de Conturi arată clar acest lucru. Trebuie de asemenea să consolidăm eficiența administrațiilor fiscale și ceea ce numim voluntary compliance, adică să permitem Uh, contribuabililor să își îndeplinească mult mai ușor uh, um, obligațiile fiscale. Aici cred că suntem cu toții de acord. În ceea ce privește sistemul de TVA, sistemul definitiv de TVA, trebuie să fim clari. Comisia a analizat toate soluțiile posibile. Am plecat de la 12 posibile soluții după analiza cu statele membre și cu operatorii economici, am reținut cinci dintre ele. Aceste cinci soluții au fost analizate de un consultant extern și pe baza acestui studiu, publicat pe site-ul internet al DGTaxud, Comisia a hotărât să aleagă o soluție aceea a taxării operațiunilor intracomunitare. De ce? pur și simplu pentru că această soluție ar permite reducerea fraudei cu TVA de, cu 40 de miliarde, 85%, 80% în cer scuze. Apoi, uh, în ceea ce privește uh, operațiunile intracomunitare, uh, așa numita taxă inversă nu aș ducea soluțiile neces- soluția necesară, de aceea s-a renunțat la ea. În ceea ce privește uh, taxa inversă pentru operațiunile interne și cele uh, europene. Există o diferență. Pentru cele interne a, vorbim evident de plățile fracționate, după cum a vorbit uh, reprezentantul Parlamentului și BEPS a indicat clar că trebuie să păstrăm caracteristicile sistemului de TVA, adică sistemul plății fracționate, uh, pentru că în lume, în lume toate statele aplică un sistem de TV așa zis clasic cu o singură excepție, Statele Unite, care aplică un așa numit sistem de sales tax care seamănă foarte mult cu taxa inversă și constatăm în că în Statele Unite rata cea mai ridicată este de 8-9%. Potrivit FMI, nivelul de fraudă este undeva pe la vreo 30%. Vă imaginați, 27% TVA în Uniunea Europeană, care sunt uh, riscurile de a aplica un sistem de reverse charge sau autolichidare la nivel european. De aceea Comisia este destul de prudentă în acest sens. Dar, repet, avem un sistem comun de TVA. Articolul 100 3 din tratat ne obligă la mai multă armonizare și nu la mai puțină uh, armonizare. Altfel, ar trebui întotdeauna să ne întrebăm dacă este uh, în conformitate cu, cu tratatul, dacă sistemele de TVA ar fi diferite de la un stat membru la altul. Uh, se propune de asemenea un prag pentru facturile de peste 10.000 de euro. Ce înseamnă asta? Că am avea două sisteme de TVA în același stat membru, adică riscurile de fraudă carusel în interiorul unui stat membru ar crește. De aceea Comisia este prudentă și tocmai acum examinează aceste aspecte care reprezintă riscuri și pentru alte state membre. Dacă acordăm o derogare pentru un stat membru, este posibil ca mărfurile neimpozitate să ajungă un alt, într-un alt stat membru, iar perceperea TVA-ului în ultimul stadiu, acel al consumului final, presupune riscuri importante, în special în anumite state membre. De aceea, Comisia este foarte prudentă înainte de a aborda această direcție. Dar este oare bine să acordăm derogări pe principii atât de importante? Și aceasta este o întrebare fundamentală care trebuie analizată. Dacă proiectul pilot pentru a asista un sistem comun de TVA fondat pe un sistem de autolichidare ar fi o abordare, de ce nu? Dar statele trebuie să se angajeze la acest lucru. În timp ce studiile au arătat că statele membre nu sunt gata să adopte această aplicare a autolichidării. În ceea ce privește complexitatea sistemului de TVA, cred și eu că Uh, nu e bine să spunem că nu s-a făcut nimic la Comisie de 20 de ani. Nu e adevărat. Am făcut mai multe uh, comunicări. Acum patru ani pe Green Paper și multe alte soluții. Am avut în vedere și simplificarea formalităților pentru IMM-uri în planul de acțiune, la fel cum am încercat să rectificăm toate aspectele negative ale mini-ghișeelor uh, universale, reglementându-le și ținând seama în special de anumite excepții pentru IMM-uri Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul raportorul pentru observațiile finale. So, vielen Dank äh, für... Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă. Din dezbatere ne dăm seama și cât de dificil este subiectul în general și de- doresc să-i dau dreptate domnului Raponi. Nu din cauza Comisiei n-am făcut uh, progrese, ci din cauza încăpățânării statelor membre. Și asta este din cauza principiului unanimității. Și asta a fost propunerea mea, domnule Luque, în directiva cadru și în, în directiva uh, um, în, în cadrul legislativ uh, obișnuit să introducem asta. Um, îmi amintesc că uh, când s-a propus 15 uh, și 25% la TVA și îmi amintesc că miniștrii de finanțe atunci, în uh, 98-99, am discutat cu ei și uh, am uh, propus și se discutase atunci pentru cadru, nu pentru rate, să se folosească, să nu se mai facă apel la unanimitate. <clears throat> Deci nu a fost problema comisiei. În ceea ce privește intervențiile dumneavoastră, câteva puncte pe scurt. În ceea ce privește ratele reduse de TVA, lucrurile sunt foarte diferite. Doamna Ferreira zicea în Portugalia între 6 și 23% în Germania între 7 și 19, în Spania 40, 21, în Regatul Unit de la 0 până la 25%, tocmai m-am uitat. Deci um, se pune întrebarea și care lucruri sunt incluse și putem să le vedem din diferite puncte de vedere, să le discutăm, dar dacă ar exista un cadru comun, ar fi un progres uh, semnificativ. Și uh, Comisia nu ar trebui să, propune, să propune să lase întru totul la latitudinea statelor membre asta. Apoi, combaterea fraudei. Suntem cu toții de acord aici. În ceea ce privește taxarea inversă, ea există deja în uh, domeniul transfrontalier. colegul, colega de la Verzi a propus să vedem dacă există ceva pentru IMM-uri. Merită discutat. A discutat această propunere și uh, cred că putem discuta și cu Comisia despre asta. Văd că reprezentantul Comisiei uh, dă din cap aprobator. Trebuie să discutăm despre asta. Tehnologia modernă și cooperarea statelor membre pot aduce foarte uh, mari uh, facilități. Îmi amintesc de o discuție cu ministrul de finanțe Len, care mi-a spus, am crescut uh, TVA-ul și colectarea TVA-ului după ce am uh, <clears throat> impus uh, casele electronice, casele demarcate electronice. Nu există acestea peste tot uh, la fel. Deci asta poate fi prevăzut în cadru. Apoi, <clears throat> în general, care sunt uh, soluțiile uh, propuse în, sau uh, care au fost analizate în acest, uh, uh, în acest mare raport uh, de expertiză. Avem numai propuneri statice, nu și dinamice. Deci, din punct de vedere științific, putem discuta despre asta, însă Comisia a spus că într-o primă etapă dorește să combată frauda de tip carusel. Restul lucrurilor uh, îl lăsăm la latitudinea statelor membre. Și de 20 de ani de când fac parte din acest parlament, experiența uh, mea îmi spune asta și ați spus-o și noastră, uh, problema e la Consiliu. Ar fi bine dacă am putea uh, deschide o discuție și Parlamentul ar putea să uh, uh, intervină și el în uh, luarea de decizie, numai la cadru, nu la ratele uh, de TVA. Deci, uh, domnule Luca, cred că trebuie discutat acest lucru. Nu știu dacă uh, se va bucura de o majoritate. În Parlamentul ăsta așa lucrăm. Uh, mai propunem și idei care nu se bucură de aprobarea tuturor. Pe lângă calendarul uh, acest um, pe lângă calendarul obișnuit, aș vrea să avem o audiere pe acest subiect. Nu trebuie să fie înainte de pauza de vară. Uh, Comisia a spus că va veni cu o propunere în 2017 pentru IMM-uri și va prezenta un sistem final în 2018. Deci avem timp și în uh, <clears throat> toamnă sau în iarnă să elaborăm un, uh, o audiere de experți în ceea ce privește TVA-ul. Mulțumesc! Mulțumesc, cred că propunerea de audiere este una bună, o vom uh, avea în vedere. Și uh, la coordonator, mulțumesc pentru această propunere, mulțumesc și Comisiei pentru această dezbatere foarte importantă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, la următoarele puncte de fapt, 7 și 8. Întâi însă trebuie să uh, vă dau datele pentru raportul domnului Langen. Termen pentru amendamente 31 mai la ora 12. Consi uh, uh, discutarea amendamentelor 27 iunie, vot la ECON 13 iunie, plen primul din septembrie. Mulțumesc! Punctul, punctele 7 și 8 vor fi tratate împreună. Reguli comune privind uh, securitizarea și crearea unui cadru european de securitizare simplă, transparentă și standardizată și cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții raportor, domnii Paul Tang și Pablo Zalba Bidegain. Le mulțumesc raportorilor pentru un uh, document de lucru cuprinzător. Dau cuvântul imediat domnului Tang pentru 5 minute. Ce? Mulțumesc, domnule președinte. E bine uh, că începem această discuție. Este chestii complicate, uh, cum spune Michael Lewis, uh, chestii complicate de pus la cale pentru oameni care știm că nu ne vor returna niciodată banii. Cam acesta este și uh, subiectul discuției de astăzi și arată că securitizarea are un trecut. În Statele Unite, securitizarea pentru creditele AAA au fost estimate ca având o, uh, uh, o probabilitate de uh, neplată de 0,1, dar a ajuns la câteva zeci de procente până la urmă de incapacitate de plată. În loc să verifice, agențiile de rating de credit au dat uh, ratinguri AAA cu consecințe dezastruoase, uh, multe bănci în Europa trebuind să fie salvate cu banii contribuabililor. Deci, orice propunere de a uh, reface piața securitizării din Europa trebuie să depășească această moștenire. Este esențial pentru acest Parlament și pentru cei pe care îi reprezentăm să înțelegem ce am învățat din trecut și ce am învățat din greșelile trecutului. Prin urmare, am analizat critic propunerile Comisiei ca scop uh, revizuirea pieței de securitizare și documentul de lucru publicat săptămâna trecută uh, este un, o primă încercare de crearea unui cadru prin care Parlamentul să se asigure că s-au învățat într-adevăr lecții și că le-am și aplicat. Și sperăm ca discuțiile și observațiile să fie benefice, ele vor fi clar apreciate. Este esențial să învățăm lecția dacă vrem să întindem o punte între cei care văd securitizarea ca pe o oportunitate și criticii care se tem de revenirea vechilor probleme. Iar scrisoarea despre care vorbesc include Categoria despre care am vorbit în final include o listă lungă de persoane care au semnat uh, un uh, document în care își exprimau îngrijorările. Eu și Paolo uh, Salba am lucrat foarte bine împreună și am reușit să punem la cale un calendar de lucru. Propunerea comisiei are un scop dublu. Pe de o parte, instituțiile financiare și piețele să fie mai sigure, pe de altă parte, uh, privat, capitalul privat să ajungă la IMM-uri. Securitizarea poate ajuta băncile să transfere riscurile și recompensele astfel încât sistemul bancar să devină mai solid. Într-adevăr, se poate reduce riscul de transformare a maturităților pentru bănci prin transformarea în uh, răspunde, răspundere pe termen lung. Dar asta este doar în teorie. În realitate, pentru că orice piață financiară suferă de numeroase probleme, uh, trebuie să găsim o cale să le depășim. În plus, securitizarea duce la un sector uh, financiar mai interconectat, unde este mai greu să pierzi uh, firul problemei. Totodată, este necesar în primul rând transparență pentru participanții și supraveghetorii pieței, dar totodată răspunderea clară a tuturor celor implicați. Propunerea Comisiei asigură pași în această direcție, dar documentul de lucru uh, oferă sugestii de uh, îmbunătățire, cum ar fi un uh, dosar public al securitizărilor sau o asigurare, o prezentare a răspunderilor clare pentru organismele de supraveghere. Dar, la sfârșit, dați-mi voie să aduc în discuție două întrebări care nu prea au fost acoperite de documentul de lucru, deși sunt importante. Prima se referă la rata de retenție de 5%. Asta este esența problemei și problema dificilă este dacă uh, această cifră este suficient pentru alini- suficientă pentru alinarea intereselor uh, participanților la piață sau ar trebui crescută. A doua problemă și tot una dificilă este cum ne asigurăm că sistemul financiar se devine mai stabil, stabil într-adevăr, că problema diversificării riscurilor devine o realitate, nu doar o promisiune. Și nu sunt convins că transparența asupra tranzacțiilor este suficientă, pentru că eu aș vrea o piață a securitizării care nu uh, funcționează doar în vremuri bune, ci și în vremuri rele. Nu ne trebuie piețe care în vremuri rele uh, se duc pe apa sâmbetei, pentru că ele nu contribuie la economia reală și la stabilitate atunci când e cea mai mare nevoie de ele. Domnule președinte, o să închei aici cu aceste două întrebări. Aștept cu interes această dezbatere și contribuțiile colegilor mei. Mulțumesc frumos! Mulțumesc raportorului, spune domnul președinte. O să dau acum cuvântul raportorului din umbră PPE, Otmar Caras. Äh, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc. Îi mulțumesc în primul rând lui Paul și lui Pablo. Această propunere a fost lansată în 2015, 13 septembrie, de către Comisie și este prima dată când facem un schimb de opinii pe marginea acestui text. Lumea însă nu stă pe loc. Și dacă aceste instrumente nu sunt oferite investitorilor, poate ei o să se ducă în altă parte până terminăm noi cu legislația. Prin urmare, eu aș uh, recomanda să creștem un pic ritmul, pentru că dacă tot întârziem, o să fie dificil pentru cei care vor împrumuturi, care vor să cumpere un uh, automobil și întreaga economie reală va avea de suferit. Raportorul a subliniat faptul că în prima rundă de discuții trebuie să um, abordăm lecțiile învățate în trecut. Însă există o diferență semnificativă. Piața securitizării europene este fundamental mai solidă decât cea americană. Pe de altă parte, dacă așa stau lucrurile, din motive dificil de înțeles, nici nu ne-am, re- nu ne-am revenit la fel de bine ca americanii, chiar dacă piața noastră este mai uh, solidă decât a acestora din urmă. Și cred că acesta este motivul recomandărilor Parlamentului vis-a-vis -vis de această propunere. Sunt de acord cu raportorul că trebuie să rezolvăm problema asimetriei și a uh, hazardului moral, dar singurul răspuns pe care îl putem găsi se referă la norme clare și transparență maximă. Avem nevoie de criterii astăzi clare care să nu creeze uh, incertitudine, ci o bază nouă pentru încredere și securitizare și avem nevoie de o discuție detaliată cu privire la uh, o agenție centrală posibilă pentru interpretarea criteriilor și pentru lansarea de propuneri privind sancțiunile atunci când apar încălcări. Însă nu poți să ai niciodată o lege reușită până nu te hotărăști asupra actorilor, instrumentelor și sancțiunilor. Dacă ai o legislație fără sancțiuni, ea nu are nicio valoare și nici nu consolidează și nu face decât să consolideze poziția națională uh, față de cea europeană. Faptul că aceste uh, lucruri trebuie, uh, sunt de acord că uh, unele lucruri trebuie reglementate în cadrul STS. Cred apoi că trebuie să așteptăm până la audierea programată înainte de a ajunge la o concluzie finală și mai sper că documentul de lucru va deveni cât mai repede, se va transforma cât de repede într-un raport adevărat. Mulțumesc, domnule Cara, spune președintele Morta Meser din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să spun că sunt puțin îngrijorat în ceea ce privește calendarul acestui raport. Uh, am văzut în Consiliu că statele membre au reușit să ajungă la un consens sau la un acord, cel puțin, și în, în șapte săptămâni. Iar în timp ce noi avem aici un plan de un an care nu face decât să amâne, după părerea mea, un text legislativ foarte important. Asta e doar cu titluri de formalitate. Cred că, fără îndoială, Consiliul a re- rezolvat multe în ceea ce privește îmbunătățirea propunerii inițiale a Comisiei, dar există domenii unde eu sunt convins că textul se poate îmbunătăți și mai mult. În primul rând, în ceea ce privește clarificarea și certitudinea, sunt de acord că trebuie să ne concentrăm eforturile pe încercarea de a îmbunătăți certificarea și certitudinea în criteriile STS pentru a asigura un adevărat interes al investitorilor. Emitenții ei înșiși trebuie să fie obligați să se asigure că securitizarea îndeplinește criteriile. Criteriile din textul Comisiei au fost deja îmbunătățite de Consiliu, dar cred că Mm, putem merge chiar mai departe cu această îmbunătățire. Un alt sector unde cred că e nevoie de îmbunătățirea uh, textului se referă la documentele uh, comerciale, pentru că ele sunt cheie pentru uh, proiectele IMM-urilor, companiilor și ale indivizilor. Cum arată textul în prezent, înțeleg că riscăm să închidem, închidem multe programe care funcționează bine în Uniune în special dacă se propune uh, restricția unora dintre ele care sunt conforme cu STS. Am uh, multă simpatie pentru argumentele industriei și investitorilor care spun că este necesară implicarea terților pentru ca piața să se pună în mișcare, dar, pe de altă parte, înțeleg și pericolele implicate. După părerea mea, modelul Consiliului cu certificare optimă din partea terților pare până acum cel mai aproape de o soluție pentru această dilemă. În ceea ce privește registrul public, nu înțeleg de ce să fie de ce ca acest lucru să implice alte costuri. Uniunea nu are bani pentru crearea acestei administrații, mai ales când modelul uh, propus de comisie ar fi suficient, după părerea mea. Deci există sectoare unde trebuie să îmbunătățim lucrurile. Un altul ar fi, evident, îmbunătățirea problemei țărilor terțe. Este regretabil, după părerea mea, uh, dacă să renunțăm la, cu totul la uh, țările terțe pentru că astfel ne-am uh, limita doar la piața Uniunii, ceea ce ar fi prea restrictiv. De asemenea, ceea ce privește um, securitizările non-STS, trebuie să vedem cum le tratăm pe ele, cum ne includem în noul regulament. Documentul de lucru spune că se creează o piață cu două niveluri, și că securitizarea non-STS nu ar trebui dezvoltată în paralel, pentru că e nevoie să stimulăm apetitul investitorilor. Sunt de acord 100%. Cuvântul important pentru mine este risc. Există lucruri riscante, dar uh, ele uneori nu îndeplinesc criteriile non-STS. Deci ce facem atunci? Uh, deci au fost abordate foarte multe lucruri bune în acest document de lucru și așteptăm cu nerăbdare să îl îmbunătățim și mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, din partea GUE acum. Nu văd pe nimeni de la GUE. A, nu, de mai întâi, Peter Iezec. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este clar că securitizarea de nivel uh, înalt poate facilita accesul la uh, fonduri, în special pentru IMM-uri, revitalizând astfel sectorul securitizării. Dar, pentru a ne asigura că IMM-urile pot beneficia de STS, trebuie să fim foarte atenți la anumite domenii ale regulamentului, Uh, în, uh, inclusiv ceea ce uh, presupune securitizările ABCP. Există și certificările STS, uh, sancțiunile și proviz- uh, provizioanele din țările terțe care trebuie luate în vedere. Dar Comisia a avut o bună bază bună și Consiliul, cred eu, a îmbunătățit și mai mult lucrurile în anumite domenii, cum ar fi excepțiile pentru, excepțiile pentru maturizare și precizia uh, crescută în ceea ce uh, privește uh, tranziția. Vis-a-vis de calendar, e bine să auzim că raportorii s-au pus de acord asupra sa, dar, după părerea mea, ar fi fost și mai bine dacă s-ar fi pus de acord asupra unor date mai ambițioase. Sincer, grupul nostru este dezamăgit de lipsa de ambiție a calendarului propus. Cred că am putea lucra mai eficient și mai rapid pentru a ajunge mai repede la trialog. nu vedem o legătură implicită sau explicită a uh, acestui regulament cu dosarele privind Uniunea Bancară, iar întârzierea este rea pentru dosar, pentru economie, dar și pentru Parlament în general. Ați uh, văzut uh, probabil prezența în presa acestui subiect, negativă, dar justificată de altfel. Oricum, mulțumesc raportorului pentru documentul de lucru și aștept cu nerăbdare proiectul său de raport uh, Uh, încercând să colaborez cât de bine cu el și cu ceilalți raportori din umbră în lunile următoare. Mulțumesc, mulțumesc, spune domnul președinte, Morley Scottcake. So, on this important matter, the Council... Mulțumesc, domnule președinte. La acest uh, punct important, Consiliul și Comisia au ajuns deja la un acord. Și noi la Parlament, uh, nouă la Parlament, ni se cere doar să fim de acord. Uh, trebuie să ne este, putem să ne con, um, concentrăm și pe um, calendar, însă știm cu toții că una dintre cauza principală a crizei a fost uh, această securitizare și trebuie să ne asigurăm că nu se mai întâmplă acest lucru. Deci trebuie să facem lucrurile cum trebuie. Deci în interesul cui uh, este să adoptăm atât de repede acest, uh, acest uh, propunere? Mi se spune că vom asigura fluxurile financiare către IMM-uri, dar este o soluție reală pentru problemele cu care ne confruntăm? Care sunt dovezile că vom ajuta, într-adevăr, IMM-urile? Creditarea IMM-urilor, din punctul meu de vedere, nu este o problemă. Problema este lipsa acțiunii comune la nivel fiscal și economic politicile de austeritate subminează încrederea investitorilor și asta este amenințarea la adresa întreprinderilor. Avem de asemenea uh, indicații din partea IMM-urilor uh, prin care ne spun că nu asta este problema lor. Un sondaj BCE a arătat că IMM-urile consideră ca, că accesul la finanțare este cel, cea mai mică uh, problemă. 25% au spus că problema lor principală a fost lipsa de clienți și nu uh, creditarea. Deci această, această propunere vine sub uh, presiunea sectorului finanțar, finan, financiar. Mă scuzați. Uh, la vers nu vom face, <clears throat> nu vom sprijini uh, această idee a securitizării și vom uh, face tot ce putem, în cazul în care nu avem o majoritate, pentru a reduce riscurile acestei securitizări. Pentru a combate aceste riscuri vom depune amendamente. În primul rând pe uh, subiectul, de, un subiect deja menționat, cum putem să ne asigurăm că uh, un astfel de sistem nu uh, descrește stimulentele pentru a credita în mod prudent. Uh, ce se întâmplă cu posibilitatea de a, a cere bănci, băncilor să rețină unele credite înainte de a le securitiza o vreme, câțiva ani. Restricționarea securitizării la uh, aceste credite deja uh, maturate, să spunem așa, ar fi o uh, posibilitate foarte bună. Deci fie să se rețină poten- riscul potențial final, fie uh, Uh, menții uh, creditul până se uh, dovedește viabil. Apoi, în ceea ce privește reglementarea titlelor, continuăm să creăm texte legislative bizantine care încearcă să acopere toate modelele existente. Securitizarea ar putea fi supusă unui regim specific și ar și s-ar putea crea uh, entități speciale de la care să se poată cumpăra aceste titluri. Uh, suntem împotriva unui sistem de autocertificare, mai ales cu sugestiile actuale de, uh, de a impune uh, cu sugestiile actuale referitoare la sancțiuni. De asemenea, considerăm că este nevoie de o, o supraveghere a riscurilor și a transferurilor riscurilor, riscului prin uh, securitizare. Și, de asemenea, uh, vom încerca um, interzicerea um, tranșării. Mi se pare că multe dintre uh, problemele um, din timpul crizei s-au datorat acestui lucru. Mulțumim uh, raportorului pentru documentul de lucru foarte util și așteptăm cu nerăbdare o cooperare constructivă pentru a ne asigura că suntem în, um, că lucrăm în beneficiul economiei reale și nu în beneficiul lumii financiare sau ABC. Mulțumesc, Marco Zani. Okay, so we move to... În regulă. Trecem la al doilea raport, Pablo Zalba. Muchas eh, gracias, presidente. Sin duda, una de las prioridades... ¿Es ok yo? Yeah, sorry, Chair, because, uh, I mean, apparently the... Doamna Beres, se pare că documentul de lucru nu este în dosar și raportorul îmi spune că a fost distribuit săptămâna trecută, dar mă întreb dacă nu a fost distribuit doar raportorilor din umbră, pentru că nu îl avem. Dacă am putea obține o copie pe hârtie în timpul discuției, ar fi foarte util. Președintele s-a trimis prin e-mail tuturor membrilor ECON, dar nu este în dosarul cu um, documente imprimate, Uh, în conformitate cu, solicit, cu um, regulile pe care le-am adoptat referitor la uh, imprimarea documentelor. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Salva. Legislatura es el mercado único de capitales, cuyo primer paso efectivo Uniunea piețelor de capital este una dintre prioritățile noastre și o prima etapă sunt aceste două, aceste două rapoarte pe care le discutăm astăzi. De ce este atât de importantă Uniunea Piețelor de Capital? Trebuie să avem surse de finanțare pentru întreprinderile noastre, mai ales IMM-uri. Acestea nu se pot finanța numai prin diversificare bancară, au nevoie și de alte surse uh, de finanțare. Obiectivul principal este să promovăm uh, locuri de muncă și creștere. Dincolo de asta, unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene este libera circulație a capitalului. Și astăzi este mai important ca niciodată să discutăm aceste rapoarte. Uniunea economică uh, Uniunea piețelor de capital uh, și securitizarea vor duce la piețe mai uh, deschise, mai eficiente și suntem în fața unei uh, oportunități unice de a face progrese în Uniunea Piețelor de Capital. Și pentru asta este esențial să dezbatem și să adoptăm aceste două rapoarte. Înainte de uh, criză, aveam o piață financiară care funcționa destul de bine. în, timp, în timpul crizei, am avut o piață care s-a comportat cât de cât rezonabil. După ce au fost adoptate noile reguli și uh, s-a pus o limită um, securitizării pentru că um, a existat uh, ca o stigmatizare a acestui fenomen. Sunt uh, convins însă că va fi o oportunitate pentru investitor dacă am avea acest document. Ar putea îmbunătăți funcționarea piețelor de capital și ar exista posibilitatea de a îmbunătăți alocarea resurselor într-un mod mai eficient. Ar fi bine pentru îmbunătățirea investițiilor, pentru diversificarea uh, surselor de finanțare, dar și pentru a promova creșterea și um, crearea de locuri de muncă. Avem nevoie de o mai bună integrare a uh, piețelor de capital și să diversificăm sursele de finanțare. Trebuie să ne asigurăm că instituțiile financiare pot să deblocheze capital pentru a permite o mai bună finanțare a proiectelor. Ajungând la raport, o serie întreagă de puncte trebuie menționate și trebuie incluse în uh, raport. În primul rând, uh, ierarhia abordărilor. Au existat mai multe propuneri. Propunerea Comisiei, propunerea uh, Consiliului, propunerea BCE. Și a existat și o propunere din partea autorității bancare europene. Este una din secțiunile cheie ale raportului și aș vrea ca raportorii din... a, m-ar interesa opinia raportorilor din umbră pe acest uh, subiect. Mi se pare partea cea mai delicată a raportului. În uh, raportul de care mă ocup eu, uh, Prioritatea este uh, să, să avem um, măsuri sigure pentru IMM-uri. Trebuie să ne asigurăm că securitizarea este posibilă și pentru IMM-uri, pentru că ele sunt motorul um, creșterii și creierii de locuri de muncă în Uniunea Europeană și sunt uh, convins că putem uh, obține asta fără a submina stabilitatea financiară. Și, bineînțeles, asta este mm, prioritatea ambelor uh, rapoarte. Bineînțeles, după cum a spus și Tang, există o legătură clară între aceste mm, rapoarte. Cu toții dorim să lucrăm um, cooperând deci să, um, între cele două rapoarte și cred că asta va fi în beneficiul tuturor. Există câteva întrebări referitoare la calendar. După cum a spus Paul Tang, există un acord, eu sunt de acord cu acest calendar, dar bineînțeles dacă am putea um, accelera lucrurile, eu aș fi mulțumit și cred, sunt convins că putem ajunge la un acord în acest uh, sens. Mă voi opri aici și cu mare plăcere voi asculta ce au de spus raportorii din umbră și sper că împreună vom putea coopera în mod constructiv pentru a ne atinge obiectivul de a crea locuri de muncă. Mulțumesc și, anume, dom- și acum domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să îl felicit pe raportor pentru munca depusă uh, cu echipa uh, sa uh, pentru a defini acest tip de securitizare pe care am dorit să o punem în practică. Tocmai pentru a ajuta piața care este în dificultate. La socialiști uh, ne întrebăm cum putem să redresăm aceste piețe și, bineînțeles, abordarea noastră este una uh, bazată pe precauție uh, și bazată pe ceea ce am și văzut de la criză din 2007. Riscul și profitul nu au fost aliniate în mod foarte clar. Unul dintre motivele crizei din Statele Unite a fost tocmai această aliniere a riscului și profitabilității acestor uh, produse financiare. Trebuie să fim foarte prudenți, pentru că nu încercăm uh, numai să avem o definiție a, tit- a titlurilor uh, standardizate. Și deci, uh, când uh, vorbim despre reducerea cerințelor de capital, trebuie să fim uh, prudenți referitor la ce includem în acest raport al domnului Tang. Ambele rapoarte trebuie să fie luate împreună. Dacă considerăm aceste această securitizare STS um, ca um, <clears throat> fiind uh, un standard, atunci trebuie să acționăm și în ceea ce privește cerințele de capital. Deci trebuie să vedem ce este un titlu simplu și uh, transparent și standardizat. Și atunci am putea avea uh, cerințe de capital mai flexibile. În orice caz, obiectivul final al acestei securitizări, care face parte din agenda Uniunii privind uh, Uniunea uh, Piețelor de Capital, deci obiectivul final este să avem o piață unic, o um, uniune a piețelor de capital. În ultimul mandat s-a inclus uh, legislație pentru a reduce puterea ratingurilor, ratingurilor agențiilor de notare și acum se pare că din nou se, afortă, se acordă foarte multă putere uh, agențiilor de notare. <clears throat> Dacă legăm uh, riscul suveran și riscul uh, de securitizare, S-ar putea să mergem chiar în uh, direcția opusă. Însă, dacă vrem o adevărată uniune a piețelor de capital, cred că trebuie să fim uh, foarte atenți la care este ierarhia abordărilor potrivită atunci când calculăm cerințele de capital. În orice caz, cerințele de capital pe care le-am uh, impus sau pe care le vom impune vor depinde de cât de simple, cât de transparente și cât de standardizate sunt aceste titluri pe care tocmai le discutăm în raportul uh, lui Paul Tang. Avem multă muncă, uh, ne așteaptă multă muncă, trebuie să combinăm cele două grupuri de lucru, trebuie să fim și foarte prudenți și trebuie să ne asigurăm că există o legătură transparentă între risc și profitabilitate. Trebuie să menținem spiritul Uniunii piețelor de capital și trebuie să evităm fragmentarea piețelor naționale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kamal. Well, thank you. Can I first... Mulțumesc. În primul rând aș dori să le mulțumesc lui Paul și lui Pablo, cât și raportorilor din umbră. Trebuie să vă spun că mm, sunt indecis pe de o parte, înțeleg uh, îngrijorările față de progresele lente pe care le facem, dar pe de altă parte trebuie să fim foarte prudenți și sceptici față de această propunere. Ce vreau să spun cu asta? După cum spune Paul în uh, documentul său de lucru și au spus și alții, am învățat într-adevăr lecțiile crizei, am învățat ce este securiti- care a fost partea bună a securitizării și care nu, când ascult discuția de astăzi, văd că discutăm același limbaj uh, pe care l-au au vrut să-l folosim și cei care au vrut să ne aburească, să spun așa. În continuare vorbim despre uh, titluri uh, garantate cu active. E, dar ce este un astfel de uh, titlu? Dacă ne uităm la ce, exist, ce era un astfel de uh, titlu, era o obligațiune, un uh, titlu ipotecar um, care uh, neperformant. Practic, vorbim despre aceleași lucru și cred că trebuie să fim siguri Uh, când uh, continuăm, că, că suntem pe calea cea bună. Deci da, să mergem mai repede, dar să nu uităm învățămintele trecutului și să nu ne lăsăm păcăliți de cei care uh, au uh, încercat uh, să ne inducă în eroare în timpul crizei. Și toți cei care au citit uh, cărți uh, despre criză au uh, văzut că cei din autoritățile de supraveghere au fost pur și simplu duși de nas de oameni foarte inteligenți. Deci tot ce uh, solicit este să fim sceptici referitor la ce ne spune industria financiară. Și sunt de acord cu ceea ce spunea și Molly. Dacă uh, securitizarea uh, și acest argument, această întrebare, dacă securitizarea va aduce într-adevăr finanțare pentru IMM-uri și pentru întreprinderi sau dacă ne vom regăsi în aceeași criză, uh, în, același, în aceeași situație ca în uh, criză, în care se uh, făcea rost de fonduri pentru um, alte achiziții, nu pentru finanțarea economiei reale. Părem, practic, să spunem că vom Uh, elibera capital pentru ca băncile să acorde credite IMM-urilor, sperând că vor face. Bun, acum, unul dintre lucrurile pe care doresc să le analizăm este această ierarhie a abordărilor. Ordinea este corectă și ne, nu ne bazăm prea mult pe agențiile de notare? Apoi, abordarea IRBA. Putem să fim siguri că uh, Uh, băncile vor avea modele interne uh, bune? Cine le va pune sub semnul întrebării? Uh, abordarea bazată pe ratinguri externe. Am auzit deja mult despre agențiile de notare. Și asta ne lasă cu abordarea standardizată a, securită, a securitizării. Și ce înțelegem prin asta? <clears throat> Iar apoi trebuie să ne asigurăm că avem cerințe de capital reale și că nu se pot uh, folosi tot felul de trucuri. Să nu uităm uh, produsele financiare AIG au fost expuși la 2,3 trilioane instrumente financiare care nu valorau nimic și când s-a prăbușit, prăbușit sistemul nu au mai avut cu ce să plătească. Deci trebuie să ne asigurăm că există capital, sufici, capital suficient când lucrurile nu merg bine și pentru asta este nevoie de prudență. Mulțumesc, Saed! Continuăm cu lista din partea uh, liberalilor. Peter, te rog. Before I will... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să uh, Citesc uh, intervenția lui Michael Thor, raportul din număr care nu poate fi astăzi aici. Voi face proprii mele comentarii legate de program. Cred că dacă mergem încet nu înseamnă neapărat că uh, mergem în direcția cea bună sau că o facem bine. Pe de altă parte însă vreau să spun că aici vorbesc în numele grupului, nu în numele industriei. Acum intervenția lui Maico. Uh, salut inițiativa de a crea un nou cadru juridic uh, pentru um, securitizare simplă, transparentă și standardizată, care ar putea... Îmi cer scuze că te întrerupt, uh, dar îi rog pe ceilalți colegi care știu că au uh, multe de discutat, verzii, comuniștii și consultanții, Stimați prieteni, între paranteze, uh, puteți să vă opriți din conversații pentru a da atenție uh, colegului uh, nostru? Și consultanțelor le spun același lucru, nu ne deranjați. Petra, ai cuvântul. Mai ales pentru IMM-uri, acest sistem poate să aducă beneficii iar băncile pot oferi poate credite mai uh, multe dacă uh, au uh, strategii de finanțare mai diverse. În acest sens, securitizarea poate să fie un pas înainte pentru întreprindere atunci când ele sunt prea mici pentru a folosi piețele de capital. Prin urmare, din această perspectivă, aș dori să aduc în discuție următoarea întrebare. De ce securitizarea sintetică este exclusă din propunerea Comisiei? Uh, am uh, auzit din multe părți că IMM-urile adesea uh, nu își doresc vânzările acestea adevărate, ci mai degrabă pe cele sintetice. Ne gândim dacă Comisia n-ar putea să ne dea detalii de ce aceste uh, operațiuni sintetice nu sunt uh, uh incluse și dacă nu cumva am putea să le includem câte vreme știm că finanțarea imm urilor este un obiectiv foarte important. În ceea ce privește ABCPs, Vreau să spun că în legătură cu anumite calcule, cerințele de capital pentru uh, anumite uh, instrumente de acest gen sau pentru tranzacții ABS vor uh, crește în mod semnificativ, iar Asta se întâmplă atât în propunerea Comisiei cât și în compromisul uh, Consiliului. Noi am calculat totul uh, pornind de la uh, abordarea BEI care crește cerințele de capital pentru, să zicem, o tranzacție pentru o mașină germană până la peste 250%. Practic, se favorizează um, anumite uh, uh, industrii, dar pe de altă parte alte produse ar putea fi distruse prin astfel de practici. Sunt deci chestiuni pe care am dorit să le lămurim. Iar în concluzie aș dori să revin încă o dată la uh, importanța de a revitaliza piața securitizării în uh, Uniunea Europeană, pentru că considerăm că este de foarte mare importanță și astfel am stabilit uh, niște praguri ridicate la ambițiile noastre pentru negocieri, mai ambițioase decât cele pe care și le-a stabilit uh, Consiliul. Uh, Vrem să facem progrese în acest uh, dosar, uh, dar nu suficiente, ori asta mie nu mi se pare o abordare uh, acceptabilă. Asta a fost intervenția lui Michael Toyer, domnule președinte. Mulțumim, uh, Peter. Comuniștii încă negociază, nu ne pot urmări. Mary Scott din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva comentarii succinte. Pot să spun că a meritat să Uh, vin uh, la această întâlnire ca să văd că Saed este de acord cu mine. Asta nu se întâmplă uh, foarte des, deci merită chiar și să rămânem. N-am discutat foarte mult între noi, raportori din umbră, însă am câteva comentarii totuși de făcut. În principiu, ceea ce discutăm aici este uh, ce risc trebuie să-și asume o bancă de capital uh, atunci uh, când se ocupă de instrumente pe care le securitizează, instrumente discutate în alte dosare. Până la urmă, practic, dorim să se libereze finanțarea, însă dacă asta nu se reflectă și în bilanțul băncilor, care este obiectivul nostru până la urmă. E clar că riscurile rămân în sistem și n-am uh, obținut uh, nimic din perspectivă prudențială. Aceasta, practic, este legătura între cele două rapoarte, iar eu sunt raportor din umbră la ambele. Eu cred că sunt singura persoană care face asta, însă încerc să fiu atentă la aceste legături uh, pe durata acestui proces. Câteva aspecte cheie în legătură cu abordarea vizelor cu privire la acest dosar. Mai întâi, regulile prudențiale pentru bănci și problemele din economia reală trebuie ținute separate n-ar trebui să riscăm să gândim că am putea permite mai mult risc pentru activitățile bancare pentru a stimula economia, uh, astfel reducând abordarea noastră prudențială pentru sistemul bancar, crezând că asta ne ajută cu problemele noastre economice fundamentale. Cetățenii constant uh, Uh, sunt implicați atunci când ne asumăm riscurile, uh, uh, riscuri pentru bănci, ori noi ar trebui să protejăm cetățenii împotriva acestor riscuri. În al doilea rând, securitizarea în alte sectoare, bazate pe alte tipuri de active, de exemplu, active bazate pe ipoteci pentru societățile de construcție, nu pot să um, acționeze și în cazul în care luăm în calcul băncile. Deci poate ar trebui să ne gândim, regândim paradigma Legată de securitizare pe diverse tipuri de active. Mulțumesc! Nu văd să fie nimeni din partea FDD. Domnul Monod vorbește la telefon, nicio șansă să ne vorbească. Doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, Gualtieri ne vorbește despre accelerarea calendarului, însă n-am înțeles uh, tot. Uh, sunt sigur așadar că Parlamentul are un rol de jucat pentru ca acest dosar să facă progrese în condiții normale pentru cetățenii noștri. Pentru cetățenii noștri, securitizarea deși nu uh, uh are în spate vreo referință la securitate, uh, fără garanții, nu oferă nimic. La nivelul Consiliului există anumite argumente uh, care ne-au făcut să ne imaginăm că trebuie să uh, mergem repede înainte. E vorba și despre finanțarea MM-urilor pe care acum nu o mai asigură băncilor. Este vorba de dorința de a permite planului Juncker de a găsi noi surse de finanțare și cu siguranță uh, un mijloc pentru a se gestiona Uh, problema creditelor neperformante. Însă toate acestea sunt argumente care trebuie să ne uh, invite la rezistență și la o analizare foarte atentă a acestei propuneri. Eu nu mă gândesc acum decât la uh, planul Juncker, să zicem. Am avut deja această dezbatere aici când am analizat raportul Fernandez Bulman. Unii credeau că baza cea mai bună pentru a relansa planul Juncker este să avem uh, tot mai mult acces la banii publici, mai degrabă decât să avem încredere doar în sectorul privat, în asumarea riscului. Or, um, exact aceasta este situația în care ne regăsim acum. Sunt unii care consideră că finanțarea economiei ar fi mai bine asigurată de o uh, reasumare a riscului de către sectorul uh, privat. Acestea fiind uh, spuse, totul ar trebui să se întâmple în orice fel de condiții. Tot ceea ce știu este că uh, ca Parlament, European, ca Parlament European trebuie să fim uh, foarte vigilenți. Eu susțin uh, propunerile raportorului atunci când cere ca instrumentele de supraveghere să fie consolidate. De asemenea, însă, am dubii în legătură cu condițiile în care agențiile de rating și-au adus contribuția. Știm exact ce s-a întâmplat și în cadrul crizei economice, de pe urma căreia n-am învățat nimic. Până la urmă, vorbim de continuarea finanțării întreprinderilor pe termen uh, mediu și lung și aici cred că uh, Parlamentul European trebuie să fie util pentru o uh, intervenție ca legiuitor pentru a orienta toată dezbaterea pe mijloace de finanțare pe termen lung. Și dau o explicație acum. Piața de investiții este oarbă dacă nu primește niște indicații din partea legiuitorilor. Mi se pare că aici, dacă vorbim despre investiții pe termen lung, dacă vorbim despre planul Juncker, există o strategie pe care noi ne-o dorim, uh, dar pentru care nu avem instrumente financiare perfect uh, adaptate. Ar trebui să ne folosim însă de această propunere pentru a avea un instrument de finanțare uh, pentru această strategie. Domnul președinte, la sfârșit voi da cuvântul celor doi raportori, însă vă rog să fiți foarte succinți. Suntem de-abia la începutul procedurii, nu la sfârșit. Încerc, începem cu Paul Tang. Mulțumesc, domnul președinte. Da, având în vedere aceste circunstanțe, pot să fiu succint. Dați-mi voie să vă spun că mi-a plăcut ceea ce a spus Saed, zicând doream să lucrez, prin urmare sunt sceptic. Da, sunt uh, uh, posibilități de a face totul să funcționeze, însă trebuie să ne gândim puțin și la piața socială și la o abordare echilibrată. Pentru a obține această abordare echilibrată, pot doar să spun că avem nevoie de timp și muncă. Sunt succint, domnul președinte, și spun doar că am primit multe observații constructive care ne pot ajuta să redactăm o propunere bună astfel încât să putem îmbunătăți aceste uh, propuneri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Paul, Următorul raportor, Pablo. Mulțumesc și eu, uh, domnule președinte, și eu voi fi succint. Și aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor care au uh, intervenit uh, și ne-au prezentat opinia lor în legătură cu acest subiect. Sunt de acord că trebuie să fim prudenți, că ar trebui să ne fie clar că una dintre prioritățile noastre ar trebui să fie stabilitatea financiară, uh, iar cealaltă IMM-urile. Nu cred că acesta va fi un subiect uh, cheie, diversificarea surselor de finanțare pentru IMM-uri, pentru că, firește, vom obține asta atunci când Uniunea Piețelor de Capital uh, va fi implementată în totalitate. Însă, uh, acesta este un pas foarte important înspre această direcție. Înțeleg și preocupările legate de ABS, și nu am dubii că atunci când vom vorbi despre accelerare sau nu acestui proces, uh, va trebui să luăm uh, în calcul definitiv uh, lecțiile pe care le-am învățat de pe urma crizei. ceea ce privește ierarhia abordărilor și uh, rolul agențiilor de credit, uh, sunt de acord cu um, preocupările pe care le-au dus în discuție mai mulți uh, colegi și în legătură cu asta trebuie să vedem care va fi rolul agențiilor de credit, ce rol dorim să oferim în legătură cu aceste aspecte. Aș dori să spun că sunt de acord uh, cu uh, consensul legat de transmiterea riscului și asta firește va avea legătură cu STS-ul. STS-ul. Transparența nu înseamnă neapărat mai puțin risc, ci uh, o mai mare conștientizare a riscului. În cele din urmă, pot să spun că apreciez uh, comentariile colegilor și aștept cu interes uh, să lucrăm mai îndeaproape pentru a uh, obține un raport echilibrat în cooperare cu Paul Tang, celălalt raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult pentru acest important și util schimb de opinii. După cum știți, calendarul prevăzu, prevede audiere publică pe 13 iunie și o luare în calcul a proiectul de raport pe 21 iunie, termen de înaintare a amendamentelor 20 iulie pentru un raport, 27 pentru celălalt, iar apoi uh, calendarul uh, original prevede Uh, luarea în calcul amendamentelor în octombrie, noiembrie votul necon și decembrie votul în plenară. Există o discuție în curs uh, acum, coordonatorii și eu uh, ne gândim că am putea eventual să accelerăm puțin acest proces. Am găsit că o mare majoritate a coordonatorilor este de acord cu această inițiativă. Firește, asta e o chestiune care încă mai trebuie discutată cu raportorii și cu uh, echipele de negociere. Prin urmare, salut măcar posibilitatea de a accelera măcar puțin uh, acest uh, proces, câtă vreme oferim timp suficient Parlamentului și Comisiei pentru a lua în calcul așa cum trebuie amendamentele, compromisurile și poziția finală. Deci e un subiect care încă mai merită discutat s-ar putea să câștigăm, să zicem, o lună până la urmă, după vacanța de vară. Firește, vă vom comunica toate acestea la timp. Vă mulțumesc așadar și trecem acum la voturi. Mai întâi, Mifid Mifir, de rezolvat o chestiune, ieri am discutat-o, da, ok. Domnule președinte, cer cuvântul în legătură cu o chestiune de procedură. Întâlnirea coordonatorilor de la Strasburg s-a pus de acord asupra procesului prin care vom pregăti uh, toate compromisurile finale la timp pentru ca fiecare grup politic să poată să le analizeze așa cum trebuie și pentru a-și pregăti listele de vot. După cum v-am scris uh, și aseară pentru a vă informa, uh, Deja prima dată, uh, cu prima ocazie de a uh, face lucrurile astfel, am încălcat uh, regula aseară. Prin urmare, vă rog să amânați votul pentru cel al doilea dosar pe care îl votăm astăzi din argumente, în bază unor argumente cin de procedură mai ales grupurile mici, n-au reușit să-și formuleze o poziție clară când ne-au parvenit atât de târziu compromisurile. Domnul președinte, deci e o chestiune de procedură, nu un punct de, de uh, procedură. Înțeleg că aceasta este și poziția vezilor și a GUE. Acum ar trebui să avem un vorbitor pentru această inițiativă, un altul împotrivă, nu trebuie să purtăm o dezbatere, mai întâi trebuie să vă răspund, pentru că tot ceea ce a spus nu este neapărat în totalitate corect. Uh, joia trecută am vorbit despre niște orientări, nu despre niște proceduri obligatorii, apoi uh, nu am anunțat uh, această comisie în legătură cu aceste subiecte, pentru că to- tocmai că au fost aprobate de-abia joia trecută, deci am avea nevoie de o etapizare pentru a ne adapta la această nouă procedură. Uh, ne-am gândit joia trecută că grupurile de lucru ar trebui să-și organizeze măcar grupurile de lucru așa cum trebuie. Asta s-a hotărât la Strasburg, pentru că altfel lucrurile ar fi de neaplicat. Însă am vorbit, acesta ar fi un răspuns foarte formal. Uh, nu am uh, ce să vă spun altceva. Pot să vă zic doar că lista de vot a fost distribuită, la fel și compromisurile, la ora 3 după amiază ieri în totalitate. Apoi a fost o dezbatere, o discuție, iar în cadrul acestei uh, dezbateri s-a solicitat uh, o rafinare și o adaptare uh, și s-au sugerat anumite mici schimbări care au fost introduse în baza dezbaterii pe care am avut-o ieri în text de către raportor. A existat o mare majoritate care s-a conturat în timpul dezbaterii pentru a modifica aceste lucruri. S-a schimbat o teză, un cuvânt, o virgulă în uh, compromisuri, asta însă nu a schimbat uh, natura compromisurilor nici listele de vot. Această listă de vot revizuită cu aceste modificări uh, a fost transmisă la 6 seara, deci a fost suficient timp pentru ca grupurile de lucru din cadrul grupurilor politice să poată să se aplece asupra lor. Acestea, practic, au fost niște orientări care, repet, nu au fost încă anunțate, deci n-au intrat nici în vigoare. Uh, Uh, prin urmare, e legitim ca fiecare grup, da, să solicite o amânare, dar asta nu în baza unui temei juridic, este vorba doar despre o solicitare politică. Dacă un grup politic face această solicitare, sigur vom uh, discuta solicitarea cu un vorbitor care se exprime pentru această modificare, uh, alt vorbitor împotrivă. Prin urmare, cine se exprimă acum împotriva acestei solicitări de amânare a votului? Deci avem pe cineva pentru, Sven Ghigol, da, Roberto, stimați colegi, mai întâi aș dori să vă spun că mulțumim raportorului și raportorilor din umbră pentru buna cooperare. Nu despre asta vorbim acum. Vorbim despre un acord pe care îl avem între noi de a nu face mari schimbări după ora 3, uh, cu o zi înainte de vot. Spuneați că aceste schimbări nu sunt relevante. Pentru grupul nostru, pe fond, ele fac diferența, pentru că în ceea ce privește deductibilitatea, se indică o poziție mai slabă decât cea uh, sugerată de Comisia Europeană. Practic, uh, avem o poziție mai slabă decât cea exprimată în dezbaterea din Statele Unite în legătură cu exact acest subiect. Iar acum nu știm cum să votăm. Am dorit să ne consultăm în cadrul grupului în legătură cu acest uh, subiect. De aceea, la reuniunea coordonatorilor, am avut un acord în legătură cu modul în care am putea evita astfel de situații. Prin urmare, solicit colegilor care au fost cu toții prezenți la întâlnirea coordonatorilor, doar să amâne votul pentru a permite uh, o întâlnire a uh, raportelor din umbră pentru a discuta aceste ultime sub, uh, modificări de fond. Până la urmă, acesta nu este un argument juridic, ci este uh, vorba doar despre modul în care cooperăm. Domnule președinte, aș dori să apărați acest acord mai degrabă decât să găsiți argumente pentru a-l evita. Pot să spun că sunt dezamăgit că această regulă a fost deja încălcată. Nu e sarcina mea să apăr fondul compromis uh, politic. Uh, nu, nu e rolul meu să fac asta. Eu pot doar să apăr procedura și pot să spun că uh, Parlamentul trebuie să voteze această poziție. Ar fi oportun să o facă înainte de cofinul de mâine. Noi ne dorim ca Parlamentul să fie auzit, dar uh, pe de altă parte nu votăm opoziția Parlamentului înainte ca ecofinul să decide în legătură cu chestiuni uh, fiscale. Practic, golim de uh, conținut toată procedura de consultări. Acesta este și el un argument relevant pe care pot să aduc în discuție în calitate calitatea mea de președinte. Cine vrea așadar să vorbească împotriva amânării votului? Eliza? Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg întru totul temerile anumitor grupuri, dar cred că trebuie să arătăm, să facem dovadă de bun simț în ceea ce privește abordarea și punerea în aplicare a regulilor. În cazul de față, nu putem goli de sens toate discuțiile și opiniile uh, care s-au exprimat până acum înaintea votului efectiv. Toată lumea, toate grupurile, toți uh, votanții au fost, uh, au știut care este miza. Ieri am discutat și fie ne uh, înghețăm complet poziția cu trei zile înainte sau cu două zile înainte, fie n-are sens nicio discuție înainte de vot, fiindcă atunci pozițiile sunt oricum înghețate și rigide și scrise în piatră. Și atunci nu ne lăsăm marjă de manevră pentru compromis, pentru mici ajustări care se pot întâmpla sau care și care ar trebui să se întâmple după aceste discuții, pentru că acesta e rolul lor. În acest caz există și limitarea pe care tocmai ați menționat-o, faptul că încercăm să accelerăm cu un anumit scop prin urmare, cred că spiritul se respectă încă și dacă trecem la vot după această discuție, nu încălcăm deloc nicio regulă. Mulțumesc, spune președintele. Deci, o, un vorbitor a vorbit pentru amânarea votului, altul împotrivă. Prin urmare, să votăm acum electronic. Mai întâi să testăm sistemul. S-a deschis sistemul pentru test. Uh, I know, I know. That is the test. It's a test. This is a test. Este doar un vot de test. Deci nu votăm amânarea, ci doar testăm. S-a închis testul. Acum supun la vot solicitarea de amânare. Cine este pentru amânarea votului să voteze da, cine este pentru vot acum să voteze nu. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge, deci trecem la vot. De fapt, votăm mai întâi MIFID MIFIR, o uh, rapidă uh, corecție în baza negocierilor interinstituționale, regula 73.5, MIFID cu corecție. S-a deschis votul, vot prin apel nominal. Sorry, again. Îmi cer scuze, spune președintele, din nou, vot prin apel nominal. <laughs> There is a very tough uh, sanctions for sunt sancțiuni foarte dure pentru cine e împotrivă, spune președintele. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. MIFIR, corecție rapidă, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Greens and Communists. Ich bin nicht offiziell hier, er ist offiziell. Du kannst mich gar nicht runterholen. Feel free to vote. Mai puteți vota încă. S-a închis votul acum. Se adoptă. Felicitări raportorului, după cum spuneam ieri. Este o realizare majoră să uh, convia, uh, să fii de, te pui de acord asupra uh, unui, unei corecții rapide pe dosare atât de complicate cum sunt MIFID și MIFIR. Trecem acum mai departe. Okay. We move to the Bayer report rule again. Raportul Baie, norme privind practicile de evitare a impozitelor care afectează direct funcționarea uh, pieței interne. Amendamentul 40 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că se respinge, dar verificăm. Vote is S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Se adoptă, pare. Still want to vote? Mai avem nevoie de un vot. S-a închis votul acum. Se respinge. Compromisul A cu cerere de vot pe părți. Deci votăm partea întâi mai prima dată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă. Verificăm partea a doua, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă partea a treia, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a patra, pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. Mai avem doi colegi care trebuie să voteze. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Partea 6 -a, partea 5, am cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm partea 5 -a. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a șasea. Pentru. Partea a șasea, spune președintele. Avem vot separat la 116 solicitat de verzi. 116. Nu am clarificat bine, spune președintele. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. Vote is S-a închis votul. Se respinge. Egalitate, deci se respinge. Trecem la amendamentul 117. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118, 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B cu amendament oral din partea verzilor. Votăm mai întâi amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Votăm compromisul B pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 117 pagini, pentru, împotriva abțineri se respinge, 128 pentru abțineri um, se respinge, 129 se respinge, 130 pentru, împotriva, verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 132 pentru, Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. Rejected. S-a închis votul. Se respinge 142. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 142. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge compromisul C cu amendament oral din partea GUE. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C, așadar, fără amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Bine. Majoritatea a fost clară, dar votăm compromisul C. S-a deschis votul. E o persoană în plus de la PP. Vă rog, tot mai avem pe cineva în plus de la PP. E în regulă acum. S-a închis votul. Majoritate clară, 148 pentru, împotrivă, abțineri. Îmi pare rău, nu am văzut. E cineva în plus? Deci 148. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. să respingem Compromisul D. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E cu amendament oral din partea GUE mai întâi. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul E, fără amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 153, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154, pentru, împotrivă. Verificăm 154, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 155 pentru, potrivă, verificăm 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 158 pentru, împotrivă. Verificăm, 158, s-a deschis votul. Mai avem două voturi. S-a închis votul. Se respinge cu un vot. 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotrivă, verificăm. 160, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu un vot. 161 pentru, împotrivă, verificăm, 161, s-a închis votul, se respinge cu un vot. 162 pentru, împotrivă, cred că e clară majoritatea, dar verificăm. Mai avem patru colegi care trebuie să voteze. S-a închis votul. Se adoptă 163 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. Se închide votul. Se adoptă 164 pentru, împotrivă, Împotrivă? SND? Da, se respinge. Aspin, abțineri se respinge. 165 pentru, împotriva abțineri se respinge. 166 pentru, împotrivă, verificăm 166. Mai trebuie să voteze o persoană. S-a închis votul se adoptă cu un vot. Vă rog să vă concentrați. 167 pentru, împotrivă, verificăm. 167 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 168 pentru, împotrivă, combinații bizare, s-a deschis votul, 168. Aveți un plus la 168. Eu am un minus pe lista de vot a raportorului. S-a închis votul, să respingem. 169 pentru, împotrivă, verificăm, 169, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 171 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vote is closed. S-a închis votul. Să respingem. 21 pentru, împotrivă, Verificăm 21, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25. Pentru, împotrivă. Verificăm 25. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 186 pentru, împotrivă, verificăm 186, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. 189 pentru, 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 193 pentru, împotrivă. Verificăm 193. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 194, s-a deschis votul. Still one colleague to vote. S-a închis votul. Se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 201 pentru, împotrivă, verificăm 201, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge, 202 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 202, s-a deschis votul, Mai e un coleg care trebuie să voteze. S-a închis votul. Se adoptă. 203 pentru. Împotrivă. Verificăm 203. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 212 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. two colleagues to vote. Nu mai trebuie două voturi. S-a închis votul. Se adoptă compromisul J pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 215 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 216 pentru, împotriva. verificăm. 216 s-a deschis votul. Ne mai trebuie un vot. S-a închis votul. Se respinge. 217 pentru, împotrivă, abțineri. Pare respins, aceeași majoritate, 218 pentru, împotrivă. Verificăm 218, s-a deschis votul. One, not voting, yes. S-a închis votul. Se adoptă compromisul K. Pentru, împotriva abțineri se adoptă, 221, 221 pentru, împotriva abțineri se respinge, 222 pentru, împotriva. cred că se adoptă, dar verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 223 pentru, împotrivă, nu văd mâini, verificăm 223. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă 226 pentru, împotrivă, Verificăm, dacă nu ridicați mâinile, trebuie să verificăm. One colleague, yes. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 pentru, împotrivă, Verificăm 236. S-a deschis votul. Two colleagues to vote. Nu mai trebuie două voturi. S-a închis votul. Se adoptă. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, pentru, se adoptă abțineri se adoptă, amendamentul 48 pentru împotriva abțineri se respinge, 57 pentru împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru împotriva abțineri se respinge, 50 pentru împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru împotriva abțineri se respinge, 52 pentru împotrivă abțineri se respinge, 53 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 54 pentru, împotrivă abțineri, verificăm 54, s-a deschis votul. Two colleagues to vote. Vote is closed. Mai avem nevoie de două voturi. S-a închis votul, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N Vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul O, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua, pentru, Împotrivă. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. Compromisul O. Vote is closed. S-a închis votul și se adoptă amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 70. S-a deschis votul. Un vot în plus de la PPE. În regulă, s-a închis votul. Și se adoptă 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul P. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri se respinge. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 76. Un vot în plus de la PP. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru, împotriva abțineri se respinge, 86 pentru, împotriva, verificăm 86, s-a deschis votul.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 există și o a patra parte. A votat toată lumea? S-a închis votul. S-a închis votul, se adoptă a patra parte pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd uh, din sală, verificăm. S-a deschis votul. One EPP too many now. Okay, vote is closed. <laughs> <laughs> Strange, there is a Rejected. Se respinge. 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul S pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul T pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul U pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul V pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 99 pentru, împotrivă, Verificăm 99. S-a deschis votul. Un vot în plus de la PPE. S-a închis votul. Se respinge. 100. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și votăm acum, vot prin apel nominal, textul așa cum a fost el modificat. pp ul Domnule președinte, îmi permiteți ne permiteți o pauză pentru a stabili poziția grupului? A little five minutes. Okay. 5 minute. În regulă, se acceptă 5 minute pauză.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

finish the, the, the uh, we can. Ah, okay, good. So, colleagues, So, dear colleagues, we can vote. Please take seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru vot. Everybody is ready? Okay. So uh, we vote on the text as amended. Așadar, votăm textul, textul așa cum a fost amendat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. One EPP too many. Un vot în plus de la PP. Okay. It's okay. Still one colleague to vote, but now mai trebuie să voteze o persoană. Acum cred că e o persoană în minus de la PP. Erați 58? Nu. E în regulă. Ba nu, unul în plus. Unul în plus. Aveți nevoie de un vot în minus la PP. În regulă. S-a închis votul. 18 pentru, 14 împotrivă, 24 de abțineri. Votăm acum rezoluția legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. One many. Still. Un vot în plus de la PP în continuare. S-a închis votul. 20 pentru, 15 împotrivă, 21 de abțineri. Raportul se adoptă. Felicitări raportorului. Domnul Lambert, aveți cuvântul. Domnule președinte, aș vrea să spun că argumentul dumneavoastră că ar trebui să votăm Uh, față de, pentru a respecta termenul ECOFIN, pot să vă spun că nu cred că ECOFIN va fi foarte impresionat de acest, uh, că cei de la ECOFIN vor fi foarte impresionați uh, de acest rezultat. Președintele, o majoritate e o majoritate și avem un text votat. Domnul Luche. Chairman. Can, can the... Mr. Yes. Domnul Luche, da, aș vrea să anunț I would like to make use of article 50. Aș vrea să fac apel la articolul 56 din regulamentul de procedură și aș vrea să se includă votul meu, să se menționeze votul meu minoritar în ceea ce privește uh, deductibilitatea dobânzilor. Mi se pare că limitează prea mult uh, întreprinderile și cred că momentul nu a fost uh, cel potrivit pentru a discuta și pentru a adopta aceste măsuri, având în vedere că primisem uh, compromisurile cu foarte puțin timp înainte. În regulă, reuniunea noastră se încheie aici. Următoarea reuniune va avea loc pe 30 mai la ora 3. S-a închis reuniunea.